Hong Kongul la 20 de ani după ce a fost retrocedat. Înainte de toate, dau cuvântul raportoarei. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să pot uh, prezenta pe scurt acest raport uh, pe care îl discutăm la ora atât de târzie. Cred că este un exemplu al um, colaborării pozitive a Parlamentului putem uh, utiliza uh, acest exemplu, acest uh, gen de mm, mm, viziune pentru a rămâne informat și pentru a nu cade capcană istoriei. Acum că Uniunea Europeană începe să vorbească cu o voce unică la nivel extern, este foarte trist să văd că propriul meu stat membru a decis să se retragă din acest uh, forum și sunt sigur că vor rămâne parteneri uh, fiabili în uh, Scoția și Irlanda cu care să rămânem în contact. Așadar, 20 de ani de la retrocedare, Hong Kong îl continuă să fie un partener foarte important pentru Uniunea Europeană precum și un element important în dialogul UE-China. Uh, Hong Kong este un loc minunat, dar nu perfect. Uh, și rămân uh, preocupări legate de faptul că um, principiul o țară, două sisteme nu este respectat pe deplin. Uh, Trebuie apărată libertatea de exprimare acum și în viitor și cred că în alineatul B avem o abordare echilibrată și spunem clar cum stau lucrurile și de asemenea în alineatul T spunem cum putem să sprijinim uh, societatea civilă din Hong Kong, grupuri care uh, au o activitate foarte uh, grea și care au nevoie de sprijinul nostru. Cred că raportul s-a bucurat de un consens destul de larg în um, această adunare, cu doar două amendamente de substanță din partea GUE care se referă la um, uh, problematicile fiscale și la uh, combaterea crimei organizate și a evaziunii fiscale și încurajez pe colegi să uh, voteze și ei aceste amendamente. Uh, Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru raport și pentru că ați uh, respectat timpul alocat și acum am plăcerea să-i dau din nou cuvântul domnului comisar Andrew Vă rog! Uh, Mulțumesc, doamnă președinte! Hong Kongul este al 14-lea partener de schimburi comerciale și al patrulea partener de servicii pentru Uniunea Europeană. Avem peste 4.000 de companii prezente în Hong Kong și Uniunea Europeană este al doilea partener comercial uh, după China continentală. Vicepreședintele Dombrovskis a fost uh, în China acum 10 zile și am invitat-o pe doamna Kerinan, uh, șeful executivului din Hong Kong, să ne viziteze. Știm că autonomia Hong Kongului este și temeiul succesului Hong Kongului Acum este important ca Hong Kongul să facă o alegere cât se poate de inspirată pentru executivul său, în conformitate, evident, cu Constituția. Dar, așa cum a arătat raportorul, principiul o țară, două sisteme a fost supus recent unor presiuni din ce în ce mai mari independența justiție din Hong Kong este pusă sub semnul întrebării. Re, re, reforma electorală a fost amânată. În plus, nu putem uita cazul a cinci editori care au dispărut în 2015. Iată o, câte provocări există la adresa legislației eh, și drepturilor fundamentale din 97 încoace. În Eh, conformitate cu recomandările noastre, încercăm să consolidăm dialogul structuratul cu, eh, structurat cu Hong Kongul. Ultimul astfel de dialog structurat a avut, eh, a avut loc acum o lună. Principiul o țară, două sisteme trebuie să persiste și este esențial pentru Hong Kong. Este de altfel important și pentru China, pentru creșterea și prosperitatea Chinei. Relațiile noastre cu China sunt din ce în ce mai dense, nu doar în plan economic, dar și în domeniul politicii externe și a securității globale. Și mesajul către prietenii noștri chinezi este foarte clar. Păstrarea sistemului o țară, două sisteme este în interesul chinezilor și suntem dispuși să-i ajutăm să înfăptuiască acest sistem și pe viitor. Mulțumesc, deschidem dezbaterea în numele PPE. Uh, dau cuvântul uh, doamnei Dubrovka Șuiță. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc raportorului Alan Smith pentru buna cooperare și pentru Susținerea reciprocă este o recomandare adresată Comisiei, Consiliului și în alte reprezentante și de aceea aș dori să subliniez faptul că în raportul nostru am spus că Hong Kongul reprezintă un partener comercial important al Uniunii Europene și desigur susținem această abordare o țară, două sisteme și uh, o autonomie relativ mare a Hong Kongului față de China așa cum se spune în declarația comună între Marea Britanie și China. Noi, ca parteneri comerciali, ar trebui să ne oferim susținere. În Hong Kong știm că domnește statul de drept, că se garantează toate drepturile și prin acest raport am vrut să susținem cetățenii Hong Kongului, pentru că obiectivul este liberalizarea societății chineze. Noi respectăm autonomia Hong Kongului, ceea ce este important pentru relațiile noastre viitoare cu China și de aceea și Uniunea Europeană ar trebui să uh, își dovedească susținere. În ceea ce privește alegerile, următoarele alegeri ar trebui să fie pe deplin democratice, libere și transparente, însă trebuie să continuăm și dialogul cu Uniunea Europeană și acest lucru l-am arătat și la votul nostru din Comisia pentru Afaceri Externe și sper că vom face acest lucru și mâine în plen. Domnul Pițu, la un minut. Zahvaljujem izvjestitelju na zaista dobroj suradnji. Ovo izvješće je važan korak u našoj... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportului pentru excelenta colaborare pe care am avut-o. Acest raport este un pas important în colaborarea cu Hong Kongul. 20 de ani în urma noastră, 30 de ani înaintea noastră. Uniunea Europeană are o relație foarte bună cu Hong Kongul, este un partener comercial important, dar trebuie să colaborăm mai mult și pe alte teme, cum ar fi cercetarea, educația. În ce privește situația din Hong Kong, observăm cum eh, Pechinul se eh, amestecă tot mai mult în afacerile eh, Hong Kongului. Sunt limitate spațiile de manevră ale jurnaliștilor, ehm, există și alte restricții, sunt tot mai vocale vocile acelora care cer independența Hongkongului. Aș mai vrea să evidențiez o problemă, eh, evaziunea fiscală și frauda fiscală. Așadar, eh, susțin apelul la adresa guvernului hongkongez pentru a se lua măsuri împotriva eh, companiilor cu astfel de practici care au afaceri în Hong Kong. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Belder acum. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. In de aanloop naar dit debat Mulțumesc. Citeam uh, o o cronică a unor jurnaliști uh, din, Ho uh, din Hong Kong care au uh, acoperit protestele de acolo și au vorbit uh, despre reprezentanții mișcărilor democratice uh, despre faptul că promisiunea Chinei, o țară, două sisteme, este încălcată. Și aceasta este de altfel realitatea. Uh, domnul uh, Schmidt Domnul Smith, îmi cer scuze, ne atrage atenția asupra acestor riscuri și sper că acest raport va atrage atenția militanților drepturilor omului din Hong Kong. În numele GUE dau cuvântul domnului Martin și Șirdevan timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. Eu consider că trebuie să fim conștienți de situația complexă și uh, contradictorie din Hong Kong și asta trebuie să o facem cu mare deschidere, bazând de pe principiul recunoașterii uh, um, principiul exprimat de One Country, Two System, dar uh, în același timp să fim conștienți de faptul că Hong Kongul este uh, o societate extrem de divizată, caracterizată de extremă bogăție, dar și de extremă sărăcie. Există o criză nemai întâlnită pe piața imobiliară, oamenii trăiesc uh, în uh, cuști aproape, așa cum s-a arătat în mass media din Germania în ultimele săptămâni și această criză este chiar uh, susținută din fonduri care vin din paradisuri fiscale. Dacă Asta vrem să susținem în Hong Kong uh, soluționarea acestei situații, atunci uh, sigur putem fi de acord cu raportorul, dar dacă nu, nu putem fi de acord cu acest raport. Mulțumesc și acum dau cuvântul din nou domnului comisar Andrew Kaitis. Uh, vă spun doar pentru că am zis mai devreme că uh, suspendăm, uh, suprimăm sesiunea cash de Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. A fost o dezbatere foarte utilă și în numele vicepreședinte Federica Mogherini doresc să mulțumesc raportorului pentru excelent sa um, um, pentru excelentul său um, document și tuturor celor care au intervenit aici. China uh, și-a asumat angajamentul de a oferi autonomie Hong Kong în contextul principiului o țară, două sisteme. Relațiile dintre UE și Hong Kong continuă să se dezvolte. Nu e vorba numai de comerț, economie, dar și de cooperare vamală, inovație, tehnologie, sec- securitate alimentară, mediu și educație. Companiile din Uniunea Europeană joacă un um, rol important în sectorul serviciilor financiare, de retail, distribuție, transport, logistică, economică, toate fiind vitale pentru Hong Kong. Um, și la rândul lor se bazează pe un mediu um, de afaceri eficient în Hong Kong, um, pe uh, statul de drept, transparență, nediscriminare și uh, libertate economică, sperând că toate acestea vor fi menținute pe viitor. Închei prin a aprecia rolul Parlamentului uh, European în uh, păstrarea pe agenda internațională a acestui subiect cheie. Mulțumesc! Mulțumesc și în încheierea dezbaterii dau încă o dată cuvântul domnului raportor Smith. Mulțumesc, doamnă președinte, colegi, vor fi voi fi foarte succint. Uh, există un consens în privința acestui raport încă înainte de a ajunge el în plenară și cred că îl vom vota mâine fără probleme. Eh, cred că eh, am reușit să oferim un text echilibrat în cele din urmă și aștept votul de mâine. Mulțumim și noi, spune doamna președinte, că ați respectat timpul de vădire.